are acum ansa de a i găsi o rezolvare corectă. vă mulumesc. Mulțumesc. Trecem la voturi. Primul punct. Acordul dintre UE și Republica Capului Verde privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, raport al domnului Riche. Supun la vot, vot unic. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Skinner, sisteme de garantare a asigurărilor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumim raportorului. Raportul domnului Casa acum, viitorul taxei pe valoare adăugată. Domnul Casa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La aliniatul 13, uh, ce se spune acolo e acoperit de ce se spune la paragraful 9. Și ca să nu fie o repet, repetare, aș dori să eliminăm uh, aliniatul 13. Mm, mi se spune că majoritatea grupurilor sunt în favoarea acestui amendament. Mulțumesc. Eh, chciałem zapytać, czy są jakieś... Cineva se opune acestui amendament? Dacă cineva se opune, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Nimeni nu este împotriva acestui amendament. Vom vota acest text, astfel amendat, prin amendamentul oral. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Ce este głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim domnului raportor Casa. Următorul punct de pornire de zi, raportul uh, Sharon Bowles, numirea unui membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, domnul Jorg Asmussen. Dumnealui este persoana numită. Va fi un vot secret. Ne vom folosi consolele de vot, vreau să vă reamintesc faptul că pe consolă se va aprinde lumina albastră, nicio altă lumină. După ce ați votat, se aprinde lumina albastră, pentru că este un vot secret. Să deschizi votul. Ce este głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul. Președinte, Se adoptă. Felicitări domnului Asmussen, care acum este nou membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene și mulțumim doamnei Bowles pentru raportul său. Se pare, spune domnul președinte, că au existat câteva probleme tehnice cu unele console de vot. O să trimitem tehnicienii. Următorul punct de pe ordinea de zi. acordarea unei garanții, nu, mă scuzați, subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană, Capitalul Băncii Europene, pentru reconstrucție și dezvoltare, tot raport al doamnei Bowles. Nu, îmi pare rău spre președintele, mai întâi trebuie să votăm raportul domnului Calfin. Nu existau amendamente la raportul domnului Calfin și, prin urmare, avem o poziție comună care a fost adoptată, o poziție comună a Parlamentului și a Consiliului. Acum, spune președintele, trecem la raportul doamnei Bowles, subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în urma deciziei de a mări capitalul uh, acestei instituții. Mai întâi, amendamentul de compromis numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm propunerea comisiei astfel amendată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm uh, propunerea de rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim și felicitări doamnei Bowles. Următorul punct de pe ordinea de zi, <clears throat> raportul domnului Iacolino punerea în aplicare a articolului 10 din protocolul ONU privind armele de foc și stabilirea măsurilor privind autorizația de export, import și tranzit pentru armele de foc, piese, elemente și muniția. Domnul Iacolino ia cuvântul. Microfon. El mio sarà un un brevissimo... Da, foarte pe scurt, uh, costuri mai mici pentru IMM-urile din sector, simplificare, mai pu uh, puțină povară administrativă, proceduri clare și rapide pentru exportul armelor de foc pentru uz civil, mai bună cooperare cu țările terțe, standarde de siguranță, standarde de siguranță mai ridicate, combaterea traficului de arme, mai bună trasabilitate a armelor. Realitatea este în continuă schimbare Așadar, noi avem în primă conciliere o, un răspuns concret, de exemplu, la tragicele fapte uh, din Norvegia. Aceste standarde de siguranță uh, vor privi pe zeci de mii de sportivi și pe cei care utilizează aceste arme în timpul liber. Uh, mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, mulțumesc și președinției maghiare și polone. Mulțumesc! Vă mulțumim. Votăm acum Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm propunerea comisiei astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Iacolino. Următorul punct. Raportul domnului Moreira, măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Moreira. Următorul punct de părnea de zi. 3. Moțiuni de rezoluție despre pregătirea reuniunii Consiliului European. Mai întâi, aș vrea să vă spun că vorba despre un proiect de rezoluție a patru grupuri politice, fără niciun fel de amendamente.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 Vot separat. Deci vot separat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 5, linuța 6, Acum vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Acum votăm rezoluția cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte moțiuni de rezoluție sunt caduce. Următorul punct de pornea de zi, aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen, propunerile de rezoluție. Avem propunerea de rezoluție din partea 5 grupuri politice, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 acum, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm propunerea de rezoluție astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se încheie voturile. Vă mulțumesc foarte mult. That was my mistake. Thank you very much.